ia acțiuni împotriva acestor persoane. Acest, toate acestea vor fi transmise autorităților chineze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Frau Kommissarin Hedegaard, zum Abschluss. Vă mulțumim, doamna Hedegaard. Șase propuneri de rezoluție au fost introduse. Dezbaterea s-a încheiat. Votul are loc acum. Începem cu votul asupra propunerilor de rezoluție referitoare la violența împotriva persoanelor LGBTI din Africa. Avem un, o propunere comună de rezoluție din partea a cinci grupuri politice. Mai întâi de toate, aliniatul 3 este votat. Cine e pentru? Pe trei părți, spune domnul președinte. Cine e pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis, iată a durat ceva timp. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Partea a treia pentru, Împotrivă? Verificăm și aici. Probabil că aceeași majoritate. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Aceeași majoritate respinge partea a treia. Aliniatul 16 pentru? Împotrivă? Din nou verificat. Verificăm Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Aliniatul 18 pentru? Împotrivă. Și aici verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis, respinsă. Aliniatul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate sau chiar mai mult respins. Aliniatul 20 pe două părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă? respinsă. Considerentul O, textul original, trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Trecem acum la votul asupra rezoluției astfel modificate. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a deschis. S-a închis. Rezoluția a fost adoptată. 33 de voturi pentru, 24 împotrivă. Trecem acum la propunerea de rezoluție cu privire la libertatea de exprimare în Belarus. Avem o propunere comună de rezoluție din partea a cinci grupuri și a domnului la Pașca. Cine e pentru? Votăm rezoluția pe ansamblu, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la propunerile de rezoluție referitoare la avortul forțat în China. Începem cu propunerea de rezoluție din partea șase grupuri și a domnului Pașca. Începem cu amendamentul 3 la aliniatul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a Închis? Se adoptă. Textul original devine caduc. Trecem la amendamentul 2 de la aliniatul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. După considerentul D, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la votul final. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Re... Propunerea de rezoluție a fost adoptată. Doamna Vergia dorește să intervină. Monsieur... Domnule președinte, iată cât timp uh, pierdem noi pentru a pregăti aceste urgențe în reuniuni care caută să obțină un uh, consens în toate grupurile politice și cred că e regretabil că anumite grupuri formează majorități de circumstanță și uh, uh, repropun amendamente care neagă și merg împotriva rezoluțiilor comune și deci angajamentele asumate de cei care lucrează împreună cu noi în aceste întâlniri comune și practic demolează rezoluțiile la care am lucrat împreună. E dramatic. Și e păcat pentru munca pe care o facem noi de obicei toți împreună în hemiciclu și mai ales pentru pregătirea acestor reuniuni de marți după amiaza, unde nu prea participăm foarte mulți. Vă mulțumesc, doamnă Vergia. Sunt uh, absolut convins că mesajul dumneavoastră a fost auzit. Proba, uh, procesul verbal al acestei ședințe va fi prezentat dumneavoastră la următoarea ședință.